Vă rugăm să așteptăm puțin pentru ca președintele Simpson să poată să vină. Știți că reuniunea noastră este consacrată astăzi Somaliei și deci foarte multe operațiuni antipiraterie sunt organizate în comun cu colegii noștri de la comisiile uh, pescuit și transporturi. De aceea îl avem printre noi pe Alain Cade, vicepreședinte al Comisiei PES și domnul Simpson, Eh, de la Comisia de Transporturi. Dânsul va veni imediat. Ținând seama de profilul lingvistic al eh, comis, subcomisiei noastre, nu avem traducere în engleză, france, eh, finlandeză, malteză, Reuniunea noastră este transmisă în direct pe web Ordinea de zi este consacrată în întregime Somaliei sub aspectul antipiraterie, în primul rând, operațiunea Atalanta, comandată de amiralul Hudson, pe care îl vom asculta imediat, și un al doilea aspect va fi reprezentat de Carl Hartzell, reprezentant adjunct în COPS al președinției eh, suedeze, apoi domnul Pierre-Michel Joana din partea eh, domnului Solana și domnul Roger Moore care răspunde de Cornul Africii. Al doilea aspect de pe ordinea noastră de zi privind Somalia se referă mai ales la discuțiile care se desfășoară astăzi pentru a ști uh, cum trebuie pregătite forțele de securitate somale, somaleze și acțiunile pe care trebuie să le desfășoare Guvernul Federal de Tranziție în Somalia. Dacă nu aveți observații, considerăm ordinea de zi adoptată. În ceea ce privește procesele verbale ale reuniunilor din 30 septembrie și 1 octombrie, dacă nu aveți observații până la sfârșitul reuniunii, le considerăm adoptate. De asemenea, înainte de a da cuvântul domnului Amiral Hudson, vă aduc aminte că mâine, împreună cu Comisia pentru Afaceri Străine, ne vom întâlni la 18.30 cu ministrul suedez al apărării, domnul Torgolfs, care ne eh, va vorbi despre Consiliul Lărgit ce va avea loc mâine cu ministrii de externe. Pe 30 noiembrie vom avea o audiere privind neproliferarea. Sunteți invitați să asistați la această audiere. O să dau cuvântul acum domnului Amiral Hudson, care comandă operațiunea Atalanta un mare succes al Uniunii Europene. Este vorba de prima operațiune navală în largul coastelor somaleze, în Golful Aden, și domnul amiral ne va prezenta bilanțul acestei operațiuni, fiindcă de un an de zile au desfășurat acțiuni remarcabile. Recent, o acțiune încununată de succes a avut loc la Djibouti cu personal francez și german și am constatat că atât comandanții cât și echipajele au fost mândri să servească sub drapelul Uniunii Europene și au salutat modul de desfășurare a acestei acțiuni. Aveți cuvântul, domnule amiral. Uh, well, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici și să vă spun ce se întâmplă în cadrul misiunii Atalanta, care este, așa cum știți, o operațiune de luptă împotriva pirateriei, care se desfășoară acum de 11 ani în curând îi vom sărbători primul an. În această perioadă ne-am bucurat de sprijin din uh, mai bine de, de la mai bine de 30 de nave. Um, conduse de uh, ofițeri din Spania, Grecia și țările de jos. Avem uh, uh, uh, echipaje din 16 țări europene. Aș dori să vă ofer o imagine de ansamblu a operațiunilor și de, a, de ce s-a format această misiune. Așa cum vă amintiți, numărul de atacuri din partea piraților din acea zonă ajunsese, ajunsese la un nivel de neacceptat în 2008. Navele comerciale erau din ce în ce mai Uh, îngrijorate atunci când traversau aceste uh, coridoare vitale. Națiunile Unite au recunoscut această amenințare și în 2008 uh, au emis patru rezoluții împotriva atacurilor piraților, cerând ajutorul comunității internaționale pentru a lupta împotriva acestui element. <clears throat> De asemenea, uh, se dorește ajutarea Somaliei în acest sens. Unul dintre, una dintre navele uh, programului Națiunilor Unite pentru Alimente fusese uh, răpit de pirați. Prin urmare, s-a dorit uh, pe de o parte, uh, lupta împotriva pirateriei, protejarea navelor uh, vulnerabile. Misiunea s-a format în vara trecută și am avut primele elemente la fața locului în decembrie. Acest lucru a fost extraordinar, pentru că S-a, lucrat foarte eficient, foarte repede și mm, uh, forțele care s-au strâns au ajuns la un nivel foarte încurajator. S-au încheiat acorduri juridice cu Kenya în 2009 pentru uh, trimiterea uh, persoanelor suspecte de piraterie la Mombasa pentru a fi aduse în fața justiției. Mandatul meu este foarte clar. Dorește să asigur siguranța navelor uh, programului umanitar și a navelor comerciale. Noi dorim să protejăm orice navă vulnerabilă, indiferent de pavilionul sub care navighează, să opresc și atunci când este posibil să arestez suspect, pirații suspecți. Așa cum știți, mandatul a fost extins în, aceast, în acest an, va fi uh, continuat în 2010 și probabil va fi uh, continuat. Operațiile până acum au fost uh, încununate de succes. Am escortat 51 de nave care transportau 300 de uh, mii de, kilo, de tone de uh, alimente uh, tre- 14 uh, nave au fost uh, 14 nave Amisom au fost uh, uh, sprijinite și niciuna dintre navele noastre nu a fost atacată. Acest lucru era foarte important pentru că navele folosite pentru uh, programul umanitar sunt foarte încete și împiedică mm, trimiterea de nave uh, de protecție în zone de risc, uh, în alte zone de risc. Situația a fost complicată de uh, necesitatea de a avea aprobări internaționale. Am avut țări precum Sierra Leone și Corea de Nord, care acordau aceste uh, permisii foarte în mod foarte dificil. Dar situația se îmbunătățește. În al doilea rând, trebuie să protejăm navele vulnerabile care cad victime piraților. Acestea sunt în general nave comerciale ar fi fost ușor să ne imaginăm o navă uh, într-un incident uh, care să, a, să afecteze și mediul și comerțul, etc. Prin urmare, uh, noi am stabilit uh, un uh, punct de lucru la Norswick și lucrăm nu numai cu uh, forțe uh, militare navale, ci și cu ofițeri de nave comerciale. Și avem uh, sprijinul experților din industria petrolieră uh, și industria pescuitului. Împreună uh, ne oferă sprijin și uh, consiliere foarte importantă. De asemenea, noi oferim Uh, consiliere în ceea ce privește tranzitarea zonelor de risc. Um, informăm navele care tranzitează aceste zone uh, în ceea ce privește locurile unde am depistat posibile nave de pirați. Folosim același nivel de uh, sistem de securitate ca cel al uh, operațiunilor bancare și în Golful Aden, mai ales, acele nave care sunt foarte lente și care au nivelul uh, bordului foarte lăsat, deci pot fi uh, atacate ușor, sunt identificate ca nave de risc înalt și atunci când putem le asigurăm o escortă Oferim aceste informații și celorlalte forțe, precum cele ale NATO din zonă, pentru a ne asigura că ne coordonăm eforturile. Coordonarea uh, dintre partea militară și partea uh, civilă este un exemplu de bune practici. Am, suntem uh, sprijiniți de Organizația Maritimă Internațională pentru a asigura siguranța navelor din zonă. Sunt foarte puține navele care au uh, uh, evitat, care nu au luat în seamă sfaturile noastre. Acele nave identificate ca fiind vulnerabile uh, și care uh, s-au bucurat de escortele noastre și au urmat coridoarele impuse de noi, au navigat în siguranță. În ciuda publicității create de acest fenomen, noi avem în continuare un grup foarte mare de țări care nu doresc să coopereze. Statele membre trebuie să sublinieze atunci când discută cu uh, companiile navale importanța uh, eforturilor noastre și să le amintească că escortele și coridoarele noastre le asigură siguranța. Dacă dorim succesul, trebuie să avem posibilitatea de a aduce suspecții de piraterie în fața justiției. Este dificil din cauza țării în care se face arestarea, dat fiindcă sunt ape internaționale. Uh, și este greu să aducem acești oameni în Europa pentru a fi aduși în fața justiției. Am încheiat acorduri cu Kenya și Seychelles este foarte um, puternică această legătură între um, forțele uh, militare, navale și cele ale legii. Problemele uh, vin din partea navelor și, și este foarte important să avem navele și aeronavele care să uh, permită uh, escortele. Time in theater. We do well Eforturile noastre sunt încununate de succes. Statele membre au fost generoase. Până în 2009 avem forțele necesare. Ne construim în continuare forțele pentru 2010 și sunt foarte uh, optimist că vom avea toate navele necesare. Dacă ne uităm la cele două arii de operare, în primul rând, Golful Aden. Această zonă a suferit o număr foarte mare de atacuri în 2008 și în 2009. 18, 12 nave au fost atacate de pirați. Downturn in activity with... Dar în ultimul timp am avut foarte puține atacuri și niciun vas nu a fost capturat. Și credem că sunt trei motive. În primul rând, coordonarea, voința politică, uh, prezența noastră este uh, foarte vizibilă, mult mai vizibilă acum. Coordonarea între forțe funcționează foarte bine. Navele comerciale urmează sfaturile noastre în ceea ce privește autoprotecția și uh, reacționăm foarte repede atunci când uh, identificăm niște amenințări bineînțeles, există și alte elemente de criminalitate legate, cu, uh, legate de piraterie, cum ar fi traficul de persoane. Pentru infractorii, pentru uh, uh, pirați, este foarte ușor să răpească persoane pentru a cere uh, recompense. În Puntland, de exemplu, avem indicații importante în ceea ce privește atitudinea mai proactivă a, a autorităților. Nu avem loc să ne culcăm pe o ureche, avem nevoie de protecție pentru navele internaționale, trebuie să ne asigurăm că nu există o reîntoarcere la uh, nivelul mare de atacuri pe care cu care ne-am confruntat. În ceea ce privește bazinul Somaliei, situația a fost mai dramatică în ultimile săptămâni. 8 vase au fost capturate din 21 atacuri confirmate. Succesele noastre din uh, Golful Aden i-a obligat pe pirați să-și regândească tactica și și-au mutat teatrul de operațiuni. Au folosit diverse tipuri de nave, nave de pescuit care au un dublu scop. Pe de o parte, într-o zi uh, pescuiesc, în ziua a doua uh, sunt folosite pentru activități uh, piraterești. Să nu uităm că sunt oameni foarte puternici care uh, Ehm, stau pe mare luni în șir eh, și pun foarte mic preț pe viața umană. Activitatea de negocieri, eh, chiar astăzi 10 nave sunt în mâinile piraților cu un număr mare de uh, persoane capturate, pentru care se cere recompensă. Să nu uităm că vorbim de 1,5 milioane de kilometri pătrați, linia coastei este de 2800 de kilometri, adică de la Bruxelles până la Moscova. Prin urmare, o aeronavă care, uh, o, care vede o navă mică de pescuit sau un posibil vas de pirați nu poate să să aștepte o zi sau două până când o navă de război să uh, se apropie de zonă. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să aibă o prezență uh, uh, permanentă acolo, per perioada aceasta trebuie folosită cât de bine posibil. Lucrăm cu Luxemburg Am poziționat navele noastre în zona Seychelles pentru a asigura partea aceea a apelor. Am încercat să ne uh, apropiem vasele de acele puncte cunoscute pentru, uh, ca baze ale uh, piraților. S -s am știm deja Um, multe dintre vasele suspecte, dar totuși nu putem închide cu totul cu asta. Totuși, nu trebuie să vedem uh, pierderea unor sau atacurile asupra unor uh, nave ca o lipsă a rezultatelor. 36 de nave de Uh, pirați au fost uh, uh, capturate și cei vinovați au fost trimiși în Somalia. 14 atacuri au fost oprite datorită operațiunilor noastre, dar trebuie să spun că și tacticile piraților s-au schimbat. Ultimele atacuri au dovedit un nivel de pregătire la care nu ne așteptam majoritatea navelor capturate, să nu uităm, nu au urmat, nu au respectat uh, sfaturile noastre. Rămâneți în partea de est, rămâneți în partea de sud. Prin urmare, respectivele uh, nave a, au uh, acceptat un nivel foarte mare de risc. Pentru noi este foarte important ca navele uh, marinei comerciale să respecte sfaturile pe care le dăm, pentru că altfel rezultatele pot fi dezastruoase. Noi vom rămâne acolo în viitorul uh, previzibil și vom face tot ce ne stă în putință pentru a oferi acestor nave protecție. Am vorbit de uh, cooperarea cu autoritățile uh, locale și de asemenea am avut uh, Uh, nave din Belgia, Franța, Grecia, Germania, care ne-au permis să conducem aceste operațiuni și care au oferit uh, posibilitatea de creștere a capacităților pentru, de apărare pentru autoritățile locale și, de asemenea, au făcut ca autoritățile să simtă că au mai multă încredere forțele, milita forțele militare din 20 de țări au operat în, acea, în această regiune pentru a lupta împotriva uh, pirateriei. Coordonarea eforturilor lor este esențială, iar aici uh, Uniunea Europeană are un rol extraordinar. extraordinar. Am uh, definit o serie de procese și am încheiat acorduri între toate părțile avem acorduri cu China, cum putem să ne îmbunătățim cooperarea cu forțele chineze în Golful Aden, un element foarte important. Prin urmare, și cooperarea noastră este din ce în ce mai bună. Trebuie să ne folosim de acele oportunități strategice pe care au fost create în ultimul timp. Operația Ocean Shield a început uh, în august din partea Statelor Unite. Uniunea Europeană și NATO încearcă să-și uh, uh, concentreze eforturile, nu uh, sunt în competiție, ci încearcă să se ajute, pentru că venim cu capacități diferite și este important să vorbim cu o singură voce atunci când, mai ales atunci când comunicăm cu autoritățile de la țări. Este foarte important să ne asigurăm că avem o viziune de ansamblu comună în ceea ce privește activitățile suspecte din zonă. În ceea ce privește aeronavele, ele oferă informații tuturor operatorului din, operatorilor din zonă. Legăturile dintre forțele maritime uh, uh, europene uh, și ale celorlalte forțe maritime sunt foarte bune. Avem un sistem de securitate numit Mercury care permite datelor militare și informațiilor privind navele suspecte să fie transmise imediat tuturor actorilor. De exemplu, dacă o navă japoneză uh, observă o navă suspectă, imediat informațiile sunt transmise. Sigur, știți foarte bine că problema pirateriei nu va fi rezolvată alergând în Golful Mexic pentru totdeauna. Trebuie, operațiunea mea este doar un component a ceea ce este, de fapt, o operațiune la țărm. Lucrăm cu grupuri de lucru internaționale și organizații precum Organizația uh, Mondială a, uh, uh, Militară Maritimă Internațională și avem dezbateri și discuții pentru a vedea cum se poate soluționa problema. Și uh, mandatul nostru trebuie să fie destul de flexibil pentru a lua în seamă uh, schimbările. Să nu uităm că, totuși, uh, forțele pe care le avem la dispoziție nu ne permit să facem eforturi foarte mari în ceea ce privește crearea de capacități Trebuie uh, totuși ca ceea ce, să, ce facem noi acum să fie uh, concentrat, țintit și cu o vedere uh, pe termen lung. Operațiunea Atalanta să nu uităm, are succes. Mandatul este foarte clar și rezultatele sunt bune. Avem oameni foarte buni, sunt comandanți foarte buni și am creat relații foarte bune cu toți partenerii noștri și suntem gata să facem progro- uh, față uh, provocărilor ce ne așteaptă. Sunt totuși optimist că în viitor, cu forța pe care o am la dispoziție, putem reprezenta Uniunea Europeană la fața locului cu foarte multă mândrie. Aș dori, de asemenea, să vă spun că vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc! Amiral, merci beaucoup pour... Mulțumesc, domnule amiral, pentru prezentarea noastră foarte completă privind toate operațiunile desfășurate în cadrul Atalantei. Înainte de a da cuvântul președintelui Simpson și vicepreședintelui Cade, aș dori să vă sugerez două elemente de discuție. În primul rând, în ceea ce privește fenomenele de piraterie, aș dori să știu cum vedeți legăturile acestora cu instabilitatea politică din Somalia. Aceasta având în vedere că bazele eh, pirateriei se găsesc în regiunile din spate și știm că există și extremiști islamiști în alte zone ale Somaliei. Deci conexiunile între aceste fenomene. Apoi, în vizita noastră recentă ni s-a vorbit despre o reconversiune, o schimbare a unor pirați care folosesc traficul de ființe umane și profită de fenomenele de migrație din Golful Eden în, activită- Aden în activitățile lor. Cum vedeți acest gen de acțiuni? Dau cuvântul acum președintelui Simpson din partea Comisiei Transporturi, care organizează împreună cu noi această discuție. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că am întârziat puțin și am ratat uh, începutul prezentării admiral, uh, viceamiralului Hudson. Sunt câteva subiecte care mi-au venit în minte vis-a-vis -vis de ceea ce ați spus și aș dori să amintesc câteva. Mai întâi, Dați-mi voie să spun că eu, venind din nord-vestul Angliei, desigur avem o, am o lungă tradiție maritimă și există câteva îngrijorări cu privire la problema pirateriei care pare să fie apărut, mai ales în zona cornului Africii. Sunt câteva subiecte pe care doresc să le ating. Ascultându-vă, mă întrebam dacă noi, de la Comisia Transport, în colaborare cu colegii noștri de aici, vă putem ajuta și în sensul că dumneavoastră spuneați că anumite vase comerciale ignoră, de fapt, recomandările dumneavoastră și se expun riscului. Îmi vine acest lucru absolut de necrezut și mă întreb dacă e ceva ce putem face noi pentru că noi lucrăm constant cu OMI și cu proprietarii de, de vase comerciale pentru a ne asigura că recomandările oferite de dumneavoastră sunt respectate. Deci uh, e un fel de ofertă pe care o facem din poziția uh, în care ne aflăm pentru a ne asigura că oamenii respectă sfaturile date de noastre în aceste ape periculoase. A doua idee este una operativă și se referă la vasele moderne pentru operațiunile desfășurate de dumneavoastră în zonă. S-a spus la un moment dat că una dintre problemele cu care vă confruntați era lipsa de vase moderne, de nave moderne. Mă întrebam dacă lucrurile mai stau așa sau nu, fiindcă în prezentarea noastră nu ați indicat că acest lucru ar mai reprezenta o problemă. Al treilea punct se referă la navele și iacturile private care par să devină și ele o țintă a acestor pirați. Și mă întrebam ce putem face pentru a interveni și în acest sector și a îndepărta navele private de această zonă, pentru ca ele să nu devină țintă ale acestor pirați. Fiindcă apreciez foarte mult dificultatea de a ține sub observație o navă atât de mică și dilema cu care vă confruntați atunci, dacă să intrați și să acționați, să începeți o luptă sau să vă retrageți și să începeți o operațiune de salvare a răpiților. Mă întreb așadar dacă vi se pare că s-ar putea fără să intrăm în detalii, desigur, s-ar putea să trebuiască să analizăm operațiunile din acest punct de vedere. Și, în final, vreau doar să îi spun viceamiralului Hudson că îi vor fi, îi vor, voi fi foarte recunoscător și cred că toți membrii sunt de acord cu acest lucru. Uh, Uh, să transmită mulțumirile Comisiei Transport tuturor celor de sub uh, conducerea noastră care fac o treabă foarte bună în circunstanțe foarte dificile și fac tot ce pot pentru a păstra căile navale deschise și sigure. Deci vă rog să transmiteți aceste mulțumiri și vă, vă voi fi foarte recunoscător. Mulțumesc și vă rog, domnule Amiral, să primiți și felicitările membrilor uh, Comisiei SD al Cade, din partea Comisiei de Pescuit. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule amiral, că ați acceptat să veniți printre noi și, de asemenea, mulțumim pentru organizarea acestei reuniuni comune care ne permite să vedem în ce măsură Comisia de Securitate și Apărare, Comisia de uh, Transporturi și cea de Pescuit pot colabora îl scuză pe președintele Comisiei de Pescuit, Carmen Fraga, care este într-o călătorie în Refife, unde discută despre pescuitul tonului roșu. Ați spus și dumneavoastră, domnule președinte Simpson, ca și domnul admiral, despre succesele operațiunii Atalanta. sectorul de pescuit uh, este prezent în această discuție și în aceste acțiuni. Cred că trebuie să ne gândim la articularea dispozitivului Atalanta din punctul de vedere al Comisiei de Pescuit pe navele franceze militare din uh, marină există o anumită concepție ca și uh, o concepție diferită pe navele spaniole. Cred că vreo 40 de nave de pescuit tonul franceze și spaniole și câteva nave italienești sunt uh, implicate în aceste Eh, acțiuni sunt interesate de aceste acțiuni pentru că navele noastre de pescuit sunt eh, foarte vulnerabile. Pot fi ușor abordate și adesea în cadrul operațiunilor de pescuit ele sunt ușor de reperat și eh, chiar de atacat. 15% din zonele de pescuit uh, se află tot în această zonă de risc despre care vorbim. Ați spus și dumneavoastră că pirații acum s-au deplasat oarecum spre sud, spre insulele Seychelles și acolo pândesc uh, navele care intră în zonă. Forța Atalanta după părerea noastră, apără în mare măsură zona noastră, dar nu asigură o protecție 100% a navelor de pescuit. Se pare că singura soluție viabilă ar fi să avem personal militar pe aceste nave de pescuit și este o soluție compatibilă cu operațiunea Atalanta. Protecția navelor depinde de complementaritatea forțelor și acțiunilor. Ne interesează informațiile privind prezența piratelor, ne, piraților, ne interesează acțiunea patrulelor aeriene, deasupra zonelor de pescuit și alte acțiuni asemănătoare. Avem și câteva propuneri pe care le putem uh, discuta în comun pentru a întări dispozitivul Atalanta, mai ales din punctul de vedere al navelor de pescuit. Ar fi interesant ca mandatul Atalanta să se refere la trei categorii de uh, vase. Navele vulnerabile, care tranzitează prin Golful Aden, navele normale și eh, navele cele mai vulnerabile care sunt în primul rând nave de pescuit. Ele stau în permanență în această zonă de pescuit. În felul acesta s-ar putea aplica protocoale specifice tipurilor de nave. Vorbeam despre echipele de protecție la bordul navelor respective, dar este necesară și o mai bună integrare a acțiunilor. Apoi este necesară aplicarea unei grile specifice, transmiterea imediată a uh, observațiilor care interesează navele de pescuit în ceea ce privește eventuale prezențe uh, ale piraților. Apoi, patrulele aeriene și rapoartele lor după fiecare misiune pot fi utile ca și adoptarea unor paragrafe ale Convenției Internaționale care se referă la uh, tratarea din punct de vedere juridic a acțiunilor piraterești toată activitatea noastră ne interesează pe toți europenii și cred că ar fi bine ca uh, și armatele altor state din Uniune să participe la asemenea acțiuni. Adică, cu alte cuvinte, să europeanizăm mai mult această operațiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Avem trei persoane care doresc să intervine și să pună întrebări, apoi voi da cuvântul pentru răspunsuri domnul Gail, prim, în primul rând. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule viceamiral, pentru acest raport exhaustiv. Am o întrebare scurtă în ceea ce privește cooperarea EU-NATO. Spuneți că funcționează foarte bine, este deosebită și în termeni politici spunem do- mulțumesc, Doamne, că funcționează, dar ar fi fost mult mai bine dacă această operație ar fi fost implementată de o singură organizație. Ar trebui, după părerea mea, să uh, evităm această suprapunere a acțiunilor similare din partea uh, a organizațiilor diferite. Uh, pe de altă parte, ce criterii folosiți pentru a măsura succesul? Uh, cum stabiliți? Uh, spuneți că sunt, aveți succes dacă uh, arestați un număr foarte mare de pirați, dacă protejați un număr mare de nave, dacă preveniți atacurile piraților, care sunt criteriile folosite pentru măsurarea rezultatelor. O altă întrebare, în ce măsură avem nevoie de uh, crearea de capacități? Cât, de câte nave aveți nevoie în plus uh, pentru, a, uh, pentru a interveni și aici? Apoi aș dori să vă întreb dintr-un punct de vedere diferit uh, de cel al domnului Cadec. Înțeleg că, în ciuda amenințărilor, există totuși uh, activități de pescuit în zonă. Să ne uităm și din partea cealaltă. Să ne aflăm noi în uh, poziție să put să apărăm și pescarii somalezi care doresc să își continue activitățile normale de pescuit. Să nu uităm că aceste uh, nave, uh, flote de uh, pescuit uh, Până la urmă, uh, pescuiesc foarte mult pește din uh, zonă, um, pescarii somalezi au din ce în ce mai puține resurse, iar noi ne concentrăm pe pirați putem să stabilim o zonă economică pentru, uh, pentru pescarii somalezi, uh, putem oferi protecție și uh, pescarilor somalezi care pescuiesc în zonă, ca să aibă și ei posibilitatea să-și câștige existența. Cred că ar fi mai bine dacă am reușit să facem acest lucru în mod sistematic. Uh, astfel încât din ce în ce mai puțini uh, pescari să se transforme în pirați și să rămână la activitățile de pescuit. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule președinte! Este vorba de o dezbatere foarte largă și de o temă foarte importantă și de aceea este dificil să sintetizăm totul. Mulțumim în primul rând domnului Amiral pentru informarea și de asemenea și noi dorim să transmiteți mulțumirile noastre tuturor celor care lucrează în cadrul operațiunii Atalanta. În al doilea rând, aș vrea să spun că trebuie să subliniem importanța acestei operații ca fiind prima operațiune aeronavală desfășurată de Uniunea Europeană nimeni n-a realizat o asemenea operațiune până acum. În al treilea rând, este vorba de o zonă de tranzit și de uh, o, un nod de navigație maritimă care trebuie de asemenea apărat. Tot în al treilea rând, aș vrea să spun că obiectivele uh, pe care le-a enumerat domnul amiral sunt deosebit de importante, dar aș vrea să știu câte acte de piraterie au avut loc în 2008 și apoi în 2009. În al patrulea rând, aș dori să știu care ar fi costul acestei operațiuni sau cel puțin costurile care au fost uh, care au existat în aceste 11 luni de desfășurare a operațiunii Atalanta. Apoi uh, s-a vorbit aici de programul de ajutorare alimentară a Somaliei. Cum s-a desfășurat acesta? Spania este interesată în mod uh, intens de această colaborare în cadrul operațiunii și noi, după cum știți, suntem în momentul de față sensibilizați de sequestrarea unor nave ale noastre și toate acestea în Spania sunt reflectate pe larg în mass media care ne critică și cred că o parte a strategiei piraților se bazează și pe această reflectare și trebuie să acționăm cu prudență ca să apărăm viața celor uh, sequestrați. Domnule amiral, aș vrea să ne spuneți dacă din partea țărilor care participă la uh, operațiunea Atalanta uh, se prevede o lărgire a ariei de uh, acțiune și de protecție. și este eu ca armator și capitan ne-au spus că au nevoie de mai multă protecție și, de asemenea, trebuie să luptăm pentru eliberarea celor care au fost sequestrați. Ce părere aveți despre uh, militarii care acționează pe vase. Știți că uh, Franța a ambarcat uh, militar pe vase. Spania nu a făcut acest uh, lucru și s-a recomandat asigurarea securității militare a navelor care navighează în zona respectivă. Ce colaborare există cu Spania în mod concret în cadrul operațiunii Atalanta și cum acționează concret, cum se acționează concret pentru eliberarea uh, marinarilor sequestrați în ultima lună și jumătate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bitikofer și după aceea domnul amiral va răspunde la primele întrebări care au fost adresate. Mulțumesc foarte mult, domnului viceamiral, pentru aceste informații. Aș dori să pun și eu câteva întrebări, dacă se poate. În primul rând, vorbim despre cornul Africii. În acea zonă acționează NATO și totuși și vasele uh, trec prin acea zonă pentru motive diverse. Există vreo formă de operațiuni sau schimb de informații, orice fel de cooperare între unitățile maritime uh, de la Enduring Freedom și operațiunea Atalanta. Asta ar fi prima întrebare. A doua întrebare Antevorbitorul meu a întrebat despre legătura dintre Atalanta și NATO și uh, alte unități ale Statelor Unite care operează în acea regiune. Există o structură clară a acestei cooperări și dacă există, ce formă a luat? Sau această cooperare are loc pe o bază ad hoc? Această cooperare implică de asemenea actori și din alte țări. Au existat oarește conflicte în cadrul acestei uh, cooperări între diversele părți? În al treilea rând, a spus că Atalanta, operațiunea Atalanta, nu poate funcționa uh, de sine stătător, ci este o parte integrantă a unei politici religio- um, regionale. Credeți că, dată fiind această, acest concept holistic, um, declarația din 12 noiembrie a primului ministru al Spaniei a fost sau nu o idee bună? Oare Atalanta, forțele Atalanta ar trebui să patruleze și uh, coastele uh, somaleze? Ultima întrebare se referă la comentariile președintelui uh, Comisiei pentru Pescuit. Domnul Cadec a sugerat, a făcut o sugestie în ceea ce privește forțele care au fost trimise în termeni militari în acea regiune și a întrebat dacă nu cumva avem nevoie de mai multe uh, forțe în Uniunea Europeană. Uh, pentru Uniunea Europeană, în acest conflict, conflict, credeți că ar fi benefic pentru europeni să fim oarecum mai rezervați? Mulțumesc! Mulțumesc dacă veți răspunde primelor întrebări. <laughs> <laughs> Sunt destul de multe întrebări uh, și voi încerca să aleg uh, elementele cheie. În ceea ce privește contextul mai larg al pirateriei și instabilității politice, nu este nicio îndoială că există fonduri, care vin, fonduri uriașe care vin din aceste activități ilegale, vorba de zeci de milioane de dolari în ultimul an. Uh, Uh, și știm că um, stilul de viață al piraților uh, este din ce în ce mai uh, înconjurat de lux. Vrem să ne asigurăm că diversele agenții, cum ar fi UK SOCO, Interpol, sunt implicate și oferim și schimbăm cât mai multe informații uh, posibil și vă trimit uh, către aceste agenții uh, pentru mai multe informații. Așa cum am spus în, um, uh, în prezentarea mea, pirații sunt plini de resurse și răspunzând la una dintre întrebările dumneavoastră, într-o zi o avem un pescar somalez um, care își întinde plasele de pescuit și brusc, dacă văd o navă vulnerabilă, încearcă și ei uh, să uh, o atace, să vadă dacă iese sau nu. Sunt, de asemenea, uh, zeci de mii de oameni care încearcă să uh, plece din Somalia, să părăsească Somalia, iar aceasta a devenit o zonă de afaceri pentru pirați. Prin urmare, sunt mai multe zone ale criminalității concentrate aici. Ehm, domnul președinte al Comisiei pentru Transport a făcut niște uh, comentarii foarte utile. Nu e nicio îndoială că uh, navele comerciale care transitează această zonă sunt înregistrate uh, la noi sau la birourile din Dubai sau în alte um, puncte de operațiuni din Bahrain, etc. Marea majoritate a navelor um, urmează sfaturile noastre și credem, estimăm, că doar 35% dintre navele care tranzitează nu au toate informațiile necesare. Noi rugăm statele cu care uh, colaborăm să transmită aceste informații flotelor uh, lor și avem um, 8,5 mii de um, uh, hărți care indică um, coridoarele sigure. E adevărat că navele care nu urmează uh, sfaturile noastre sunt cele care se gândesc la niște costuri suplimentare uh, dar trebuie să uh, continuăm, uh, să încercăm să convingem pe toată lumea să se înregistreze uh, la, la noi pentru a primi protecție. Um, să nu uităm care sunt uh, dific- că noi oferim sfaturi tuturor tipurilor de nave, nave comerciale, nave de pescuit, uh, indiferent de natura activităților lor. În ceea ce privește pescuitul în bazinul Somaliei și cooperarea între diversele forțe, cred că avem legături foarte bune cu um, uh, toate companiile implicate în Franța, în um, Spania, cu organizațiile privind pescuitul, iar dialogul dintre noi este continuu discutăm uh, în fiecare zi cu uh, organizațiile respective și transmitem informații uh, privind zonele de risc în fiecare zi și încercăm să oferim o acoperire cât mai largă în regiune. Să nu uităm că flotele sunt uh, împrăștiate pe sute de mii de kilometri pătrați uh, sunt uh, adesea nave de pescuit care se îndepărtează de grupul central al navelor de pescuit și sunt mai greu de protejat. Noi facem tot posibilul să comunicăm, să transmitem informații, să ne asigurăm că um, of, informațiile pe care le oferim sunt foarte clare și foarte bune. Aș dori să răspund întrebării referitoare la uh, cooperarea dintre Uniunea Europeană, forțele din Bahrain. Această coordonare uh, folosește un sistem numit SHADE, un sistem de cooperare și coordonare. Um, reprezentanții diverselor forțe se întâlnesc lunar în Bahrain. Sunt 22 de țări și organizații care își trimit reprezentanții acolo, India, China, Rusia, uh, Uniunea Europeană și alte structuri precum uh, organizații britanice și discutăm toate aceste aspecte legate de piraterie. Nu există o uh, autoritate suprimă, ci împărtășim ideile, planurile, ne asigurăm că coordonăm toate eforturile, ne asigurăm că uh, distribuim în mod egal uh, forțele în Golful Aden și uh, bazinul Somaliei. Uh, Uh, și asigurăm uh, coridoare și escorte pentru uh, navele care tranzitează. Coordonarea la fața locului este destul de bună și între EU, NATO și între EU și celelalte organizații. Obiectivele mele sunt foarte targetate, sunt foarte țintite pentru uh, navele de uh, comerciale și navele ajutorului umanitar. Uh, avem legături diferite cu operațiunea Enduring Freedom, forțele pe care ei le distribuie în Oceanul Indian. Uh, ne asigurăm că uh, colaborăm, că ținem legătura. Prin urmare, sistemul SHADE funcționează foarte bine. Um, câte, despre câte vase uh, vorbim, nu vom spune niciodată că avem destule. Întotdeauna uh, e nevoie de mai multe nave, pentru că vorbim de 2 milioane de uh, kilometri pătrați care trebuie acoperiți. Avem nevoie să ne asigurăm că forțele oferite de statele membre sunt puternice, uh, și că uh, avem o colaborare bună cu reprezentanții militari pentru a găsi soluții pragmatice pentru problemele care se ivesc. Avem, în general, pot spune, un pachet bun. Ați întrebat uh, cum măsurăm eficacitatea, eficiența, cum ne asigurăm că nu ne pierdem timpul acolo. Știu că sunt eficient pentru că vorbesc cu operatorii din zonă navele, armatorii, asociațiile de armatori, organizațiile maritime, inclusiv agențiile pentru pescuitul tonului. Atâta timp cât există o recunoaștere internațională a eforturilor noastre, a, procedurile înseamnă, a procedurilor, înseamnă că noi creăm o diferență. și este o mare diferență uh, și numărul de atacuri și de uh, nave capturate este în descreștere. Să nu uităm că suferim de tirania distanței și trebuie să uh, ținem, să avem o perspectivă realistă asupra lucrurilor. Statele membre mm, statele membre Uh, se gândesc la costurile pe care uh, le uh, plătesc, pentru că toate costurile sunt acoperite de statele membre și de aceea e nevoie iar bugetul uh, central este destul de uh, îngust. Operațiile centrale sunt din bugetul Uniunii Europene, navele trimise sunt uh, plătite de către statele care le trimit. nu pierdem niciodată din vedere obiectivele noastre. De exemplu, dar să nu uităm că foarte mare număr de vase capturate sau atacate sunt cele care nu ne-au uh, respectat recomandările în ceea ce privește tranzitul zonei acoperite de noi. Și este important ca toată lumea să-și facă treaba așa cum trebuie pentru a asigura Uh, protecția acestor nave. În ceea ce privește programul pentru alimente, aș fi foarte încântat ca un număr de uh, pușcași marini uh, să văd un, uh, o navă de pirați care încearcă să captureze un vas păzit de, pira- de uh, pușcași marini. Dar este important să ne coordonăm uh, eforturile, sunt uh, operațiuni foarte complexe de protecție. Uh, sunt de asemenea uh, probleme cu obținerea aprobărilor din partea unor state precum Corea de Nord sau Sierra Leone, așa cum a spus mai devreme. Dar atâta timp cât um, uh, știu că zona este tranzitată de o navă mi este mult mai ușor să-mi organizez forțele. Dezbaterea, până la urmă, dezbaterea pe care au Franța și Spania în acest moment, uh, dacă noi suntem o armată sau o uh, forță de protecție. Acestea sunt chestiuni pe care trebuie să le discutați uh, direct cu aceste țări. De exemplu, pentru forțele americane. Uh, există și acolo mm, declarații în acest sens și fiecare stat care participă la aceste operațiuni trebuie să uh, ia aceste mm, decizii. Cred că, sper că răspunsurile mele v-au uh, fost suficiente. Dacă aveți alte întrebări, vă stau la dispoziție. Sorry, yes, um, Somali fishermen. Uh... Și în ceea ce privește pescarii somalezi, e vorba de pescuit de subsistență uh, în coasta, pe coasta de uh, nord și de vest. Ei pescuiesc foarte aproape de coastă, în apele teritoriale între până în 12.000 de la țărm. Majoritatea ă, vaselor pe care ă, le vedem în zone ă, în zonele respective sunt, în general, vase mici de pescuit, sunt de asemenea vase din Yemen, de exemplu, și uh, noi transmitem informații în ceea ce privește zonele uh, periculoase în, în interiorul zonei uh, de risc nu am văzut pe parcursul uh, patrulelor noastre flote uh, uh, importante de pescuit. Dar nu pot să spun ce se întâmplă în afara zonei noastre. OEF. Am două întrebări referitoare la OEF și propunere. Operațiunea uh, Enjoy Freedom este condusă de Forțele Maritime Combinate, CMF, cu sediul în Bahrain. CMF au două uh, grupuri operative. Primul, 151, și celălalt 170. Primul se ocupă de problema pirateriei și celălalt cu probleme mai mari ale operațiunii Enduring Freedom. Fiindcă ele sunt uh, conduse din Bahrain și fiindcă întâlnirile au loc acolo, fiindcă cei trei mari operatori, uh, Uniunea Europeană, NATO și CMF, au o abordare universală, nu avem un pavilion anume, uh, noi atunci ne facem coordonările la acest nivel, iar elementele forțelor uh, maritime combinate sunt foarte apropiate de, nouă, de, no, de noi. Deci cred că cooperarea funcționează bine în acest uh, format. Acesta este beneficiul organizațiilor mari, cum este Uniunea Europeană, NATO sau uh, CMF, pentru că ele își aduc experiența în asemenea cooperări și putem adu aduce forțele independente care să se asigure că au cele mai bune informații. Sper că v-am răspuns la întrebare. Mulțumesc, domnule amiral. Domnul Eller urmează deci a doua serie de persoane care doresc să intervine. Domnul viceamiral ne-a făcut o prezentare foarte amplă. Noi am înțeles că ați subliniat de mai multe ori elementul esențial, acela că sunt, sunteți o interfață între societatea civilă, cetățenii și forțele navale. S-a vorbit despre o fregată germană care a participat la operațiune în încercarea de a ține ă, piept piraților. Un pirat a fost împușcat în cursul acestei operațiuni și statul, german, statul major german s-a întrebat dacă uh, pirații care fuseseră captirați puteau fi trimiși în Kenya sau puteau fi eliberați. Aș vrea să știu când sunt urmăriți penal pirații și când se renunță la această urmărire penală. Apoi, mass media ne explică că pirateria este o activitate extrem de sofisticată în Somalia și pentru prima dată se ă, constată că ei dispun de sisteme informative că noi dispunem de sisteme informative care ne permit să uh, cunoaștem informații esențiale în ceea ce privește mișcarea uh, Uh, vaselor. Aș dori să știu ce parte a activității dumneavoastră este consacrată analizei acestor informații astfel strânse. În sfârșit, ne-ați vorbit despre reușita operațiunii. Nimeni nu contestă uh, succesul acestei operațiuni pentru care vă felicităm. Totuși, pe viitor, dacă Uniunea Europeană își încheie o asemenea operațiune în regiune, considerați că uh, pirateria va înceta în acest moment? Vă mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le-ați dat în calitatea mea de cetățean spaniol, trebuie să vă spun că suntem îngrijorați în mod deosebit de aceste acțiuni. Avem o problemă și anume ă, trebuie îmbunătățită colaborarea pentru ca rezultatele să ducă la scăderea numărului de persoane sechestrate din punct de vedere administrativ și uh, militar. Uh, pirații sunt la curent mai repede decât noi cu tot ceea ce se scrie în presă și tot ceea ce există în materie de progres și de aceea noi trebuie să intervenim cât mai rapid posibil din punctul de vedere al activităților de pescuit, și vreau să vă spun că eu țin de Comisia de Pescuit, ă, este vorba de protejarea ă, vaselor vulnerabile, nu numai în zona Somaliei, ci pe o arie mai largă știți că pirații au ca prioritate în acest moment, mai ales navele de pescuit și uh, de aceea aș vrea să știu cum acționat din acest punct de vedere. Ni s-a spus că dispuneți de resurse uh, mari, dar că aveți nevoie de resurse suplimentare pentru a eficientiza toate activitățile dumneavoastră în zonă. Și mă întreb dacă vasele de pescuit sunt o prioritate și pentru activitățile de apărare, nu numai pentru pirați. Vă mulțumesc! Mulțumesc! domnul Lizek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem zapytać o dwie... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă pun o întrebare. Un comentariu mai întâi, rezultat din ce spunea domnul Ile. Cum ați evalua numărul, nivelul eficienței în ceea ce privește echipamentele uh, piraților. Cum evaluați acest lucru? Cum încercați să îl evaluați în termeni istorici? Uh, echipamente care se schimbă, uh, spuneți că numărul de acte de piraterie a scăzut uh, dar poate încearcă să se retragă uh, pentru un timp, să nu ne dea motive nouă ca Uniunea Europeană să acționăm în acea zonă. Pe de altă parte, poate nu e o întrebare care uh, să fie pusă unui militar, ci unui politician, dar ceea ce facem noi, într-un fel, îmi amintește dacă pot folosi un termen medical, este tratarea simptomelor și nu a cauzelor unei boli. Ați fi de acord cu acest comentariu? Ați putea să ne, spunem, să ne spuneți ce ar trebui să facem ca să ne asigurăm că eliminăm boala, problema în sine? Pentru că eu cred că, la sfârșit, până la urmă, va trebui uh, să facem ceva, poate chiar să interzicem vaselor noastre să treacă pe acolo, pentru că nu pot imagina uh, cum, uh, put, cât putem să menținem situația uh, de acum. Vă mulțumesc, domnule Altieri. Anch'io mi unisco. Domnule contramiral, adaug și eu mulțumirile noastre și la misiune. Adaug și eu mulțumirile și aprecierile noastre pentru rezultatele obținute. Aș dori să aprofundați puțin uh, sublinierea schimbărilor care s-au produs și să ne vorbim despre aria geografică a acestor fenomene, dacă s-au produs schimbări și fenomene uh, speciale în ceea ce privește activitatea umană. Aș dori să știu care sunt alte tipuri de activități criminale la care se dedau unele persoane și mai ales ce tip de trafic este practicat cu ființele umane. În al doilea rând, aș dori să înțeleg mai bine judecata dumneavoastră privind cauzele care au dus la aceste transformări actuale. Se datorează oare eficienții operațiunii uh, Atalanta sau se datorează unor cauze interne referitoare la fenomene specifice uh, Somaliei sau regiunii respective. În sfârșit, aș dori să cunosc părerea noastră în ceea ce privește modalitățile de a Uh, combate acest tip de fenomene. Ați avut o părere destul de prudentă în ceea ce uh, privește abordarea strict geografică și militară pentru a ne opune fenomenelor legate de traficul de ființe umane. În sfârșit, are loc o dezbatere largă în, chiar și în Somalia pe toate aceste probleme. Mulțumesc, doamna Brandner. Yeah, um, thank you very much. I have two questions. Mulțumesc foarte mult. Am două întrebări, fiindcă una s-a pus deja. Întrebarea privind formarea forțelor de securitate pe uscat și apoi aș dori să știu de ce navele nu se registrează la dumneavoastră. Mi se pare un lucru interesant de aflat și s-a pus întrebarea ce facem în acest sens, însă eu aș dori să aflu care sunt motivele, în primul rând. Apoi am o întrebare referitoare la acordul negociat în prezent între Uniunea Europeană și autoritățile Republicii Seychelles privind uh, transferul piraților uh, către insule. Deocamdată ei s-au transferat doar în Kenya pentru proces. Iar acum uh, se dorește pregătirea sistemului juridic din Seychelles pentru acest lucru. Instrumentul de stabilitate va finanța aceste instruiri și va începe, finanțarea va începe odată ce se încheie negocierile. Credeți că acesta e un pas pozitiv în asigurarea respectării drepturilor omului în Seychelles? Cum se va face acest lucru și cum, care credeți că va fi impactul asupra misiunii dumneavoastră? Mulțumesc! Amiral. Domnule amiral, viceamiral, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această serie de întrebări foarte utile în ceea ce privește dreptul internațional. Au fost mai multe întrebări legate de acest subiect. S-a vorbit despre incapacitatea noastră de a urmări penal pirații vinovați de, în cazul fregatei uh, germane. Nimic nu e mai frustrant decât uh, atunci când la 3 400 uh, mile de coasta somaleză dăm peste schifuri pline cu muniții și așa mai departe, pentru că ei nu comit un act de piraterie, ci conspiră la comiterea unui asemenea act în viitorul apropiat. Și acest lucru este prevăzut în dreptul internațional ca fiind un delict. Desigur, nu fiecare stat din Africa a transpus acest lucru în legislația națională și uh, în cadrul acordurilor de transfer în Kenya și Seychelles trebuie să respectăm cadrul legal al, țării, legal al țării respective. Deci colaborăm cu ei pentru a vedea care e părerea lor în acest domeniu și de aceea, ocazional, unii dintre acești uh, uh pirați suspectați sunt eliberați și Uniunea Europeană lucrează cu autoritățile keniene pentru a îmbunătăți lucrurile în viitor, dar deocamdată aceasta este legea lor. În ceea ce privește controlul pirateriei, este adevărat că aceste acțiuni se îmbunătățesc, uh, conectivitatea este puțin mai uh, bună decât în trecut, dar uh, avem de-a face cu autoritățile civile, fie că e vorba de uh, crime internaționale, fie de alte domenii și încercăm să facem tot ce putem pentru a ține pasul cu uh, schimbările de tactică și am văzut acest lucru în bazinul somalez și trebuie să, să acționăm în consecință. Dacă putem garanta succesul în viitor, dacă Uniunea Europeană și-ar schimba forța și poziția, cred că mai multe persoane au vorbit despre reconstrucție Acestea sunt uh, simptome ale unor persoane foarte disperate care de multe ori ies pe mare pentru a se îmbogăți rapid dacă au noroc. Câteva, une, uneori recompensele sunt foarte mari. Soluțiile vin de la persoane mult mai uh, experimentate și acolo trebuie să depunem eforturile cele mai mari, iar coordonarea suportului dintre Uniunea Europeană, Uniunea Africană, uh, ONU și Statele Unite, toate agențiile implicate, este foarte important. Dacă au sau nu succes, atunci Sperăm ca în viitor, dacă ele au succes, sperăm ca în viitor pirateria să scadă. În ceea ce privește uh, extinderea zonei, sunt uh, de acord cu problemele uh, și sunt interesat de problemele navelor confiscate în afara zonei și au fost mai multe cazuri, una în uh, Oman, alta în apropierea insulelor Comora, în Madagascar. Extinderea zonei, desigur, necesită mai multe nave din partea statelor membre o să trebuiască să vedem uh, acest lucru cu Comisia Comercială. Cred că în ceea ce privește numărul de nave de pescuit uh, capturate, în ciuda complexităților problemei, singurele vase capturate au fost uh, două nave egiptene la începutul acestui an. Toate celelalte au fost nave comerciale. Acestea au reprezentat așadar ținta principală. Dacă eu să eradic uh, pirateria, nu. Soluția nu uh, rezidă în nave, ci în acțiunea la sol. Trebuie să poziționăm corect aceste nave pe baza cererilor care există și să încercăm să oferim tot sprijinul necesar oricărei comunități, fie că e vorba de cea de uh, comercianți, fie că e vorba de cea de pescari uh, din bazinul somalez. În ceea ce privește cifrele și tendințele istorice, nu există nicio îndeală că uh, s-au realizat modificări. Uh, în Golful Aden lucrurile au fost destul de liniștite. Nu înseamnă că trebuie să ne retragem, însă acești indivizi schimbă tactica. Am văzut în trecut, după cum am menționat, că oamenii fug în Yemen cu uh, migranți economici și acolo își adună echipament de piraterie și se, întorc, în, se întorc în Golful Yemen, văd ce pot face acolo câteva zile, apoi se întorc în Somalia și tot așa. Uh, deci uh, acest parcurs apare tot timpul. Trebuie să ne asigurăm că legăturile noastre cu înaltul comisariat sunt foarte bune pentru că ei uh, colaborează cu autoritățile din Somalia și Yemen și dacă, în cazuri extreme, dăm peste o situație de drepturile omului în care oamenii s-au, uh, s-au rătăcit, atunci cu siguranță că ne vom respecta angajamentele internaționale și vom oferi suport. Însă, soluția pentru cei 24.000 de oameni care vor să călătorească în afara Somaliei este aceeași. Deci trebuie să depunem toate eforturile pentru a reconstrui această zonă a lumii. Dacă primesc informații, o altă întrebare, nu cred că primesc informații de la comunitatea mea, însă uh, Golful Aden e destul de mic. Nu sunt uh, prea multe locuri să ajungi în Oceanul Indian din Marea Roșie fără să treci prin Golful, Roș, uh, Golful Aden. De aceea doresc să dialogăm foarte bine între uh, flota comercială și cea militară. În sfârșit, în ceea ce privește legătura între Atalanta și spunea cineva eficiența Atalantei și schimbările interne din uh, Somalia, dacă lucrurile se schimbă, dacă au eficiență, cred că răspunsul e amândouă. Cred că Atalanta, Coaliția, Japonia, Rusia, toate aceste agenții răspândesc mesajul și acest lucru funcționează. Cred că acordul dintre TFG și Pontland, care ne dă autoritatea să ne ocupăm de acest subiect, și faptul că Puntland are un interes tot mai mare în această activitate funcționează în ambele direcții și asta este bine. Rezultatele noastre se completează și la sfârșitul, uh, la urma urmei, lucrurile se eficientizează. În ceea ce privește viitorul, și dacă va continua sau nu asemenea misiune, aceasta nu este hotărârea mea. Acest lucru trebuie stabilit cu cei care cunosc situația la un nivel mai înalt. Întrebarea de ce nu se înregistrează, chiar aș vrea să știu. Dialogul nostru cu companiile mari și nu e vorba de companii cum uh, e Shell sau uh, genul acesta de companii, ele se înregistrează. E vorba de companiile mai mici care se gândesc la costuri sau se gândesc că interesul comercial le va fi compromis sau că poziția lor va fi uh, dată piraților dacă se înregistrează la noi. Sunt foarte multe motive. Asigurarea de asemenea, uh, cei care se înregistrează dacă nu și-au plătit asigurarea apar în sistem. Uh, deci sunt tot felul de, de motive care fac companiile mici și sublinieze vorba de companiile mai mici, să nu se înregistreze. Însă vom continua să lucrăm în această direcție. În ceea ce privește Seychelles și Kenya și drepturile, problema drepturilor omului, um, Uniunea Europeană a fost foarte clară în asigurarea faptului că sprijinul autorităților din Seychelles oferă aceste condiții. și lucrurile sunt monitorizate fără îndoială. De aceea, așadar, ca să rezum, pentru că știu că veți trece la alt punct uh, pe ordinea de zi, nu pot să spun că peste trei luni voi zice, gata, pirateria s-a terminat. Pirateria va continua să reprezinte o problemă endemică în această zonă, și fie că eu voi fi comandantul forțelor uh, maritime, fie că va fi organizația de transport sau cea de pescuit, trebuie ca toți să ne asigurăm care, să vedem care sunt zonele de risc, să asigurăm traseele cele mai bune uh, și să luăm toate măsurile posibile pentru a reduce riscul, fie că e la nivel național, fie că e la nivel de Atalanta și să sperăm că frecvența incidentelor de piraterie va scădea. Domnule președinte, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră, ca și pentru răspunsurile la întrebări. Președintele Simpson poate că vrea să spună câteva cuvinte ca și uh, Eh, Alain Le Cadec, fiindcă împreună am organizat această întâlnire. to, uh... Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului viceamiral pentru prezentare, pentru răspunsurile pe care ni le-a oferit și aș dori să repet ceea ce am spus mai devreme. Dacă domnia sa consideră că putem să-l ajutăm în orice fel, uh, de exemplu, în relația cu uh, flotele uh, comerciale, putem să fim contactați aici, dacă putem să convingem aceste nave să se înregistreze, ne dăm seama că munca dumneavoastră ar fi ușurată, vă stăm la dispoziție, vom încerca să vă ajutăm. Mulțumesc! Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând și eu doresc să-i mulțumesc domnului viceamiral pentru explicațiile date. Schimbul de păreri a fost necesar între noi. În ceea ce privește navele de pescuit, am reținut că este necesară o bună coordonare, ca și faptul că fiecare stat are propriul dispozitiv de intervenție. De asemenea, am înțeles că suprafața de acoperit de eh, apărat este foarte mare. Eh, răspunzând îngrijorărilor colegei noastre spaniole, mă întreb dacă navele de pescuit care sunt eh, atât de vulnerabile ar putea fi încadrate în categoria a treia. Vom continua dialogul cu comisiile dumneavoastră în acest sens. Aș fi foarte fericit dacă reprezentanța ai comisiei dumneavoastră ar putea veni la Nord-Sud ca să vadă exact cum uh, funcționează operațiunea, ca să vă asigurați um, că uh, facem tot ce ne stă în putință și să vedeți cum ne puteți ajuta. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Amiral. Peste câteva minute vom discuta rădăcinile acestor uh, fenomene. Facem o scurtă pauză și mulțumim încă o dată domnului viceamiral. J'avais demandé aux, aux gens de s'ils veulent sortir. Ouais. You still you're surviving well, very well. Congratulations. <laughs> Okay. Shall we take place, please? Mm. Ah, il est reparti, général Non. speak first? Yeah. Just to say where we, where we are. Bien, chers collègues, nous... Dragi colegi, să revenim, extinzând puțin subiectul privind Somalia. Am evocat, evident, problema pirateriei, însă, dincolo de aceasta, există, desigur, uh, motivele profunde ale instabilității din Somalia, care ne privesc pe noi toți. Referitor la acest subiect, știți că au loc discuții la acest moment la nivelul Consiliului pentru a ști dacă este bine să desfășurăm o operațiune PESA uh, vis-a-vis de guvernul de tranziție somalez pentru formarea forțelor de securitate și acesta este subiectul despre care aș dori să discutăm acum. Uh, voi da cuvântul, într-un prim rând, domnului Harțel, care este reprezentantul Suediei în Comisia Politică și Securitate, apoi uh, domnului Moore din partea Comisiei pentru a ne explica puțin în ce stadiu se găsesc dezbaterile în acest moment și generalului Pierre Michel Jean. Mulțumesc și mai întâi uh, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fac parte la aceste uh, reuniune a subcomisiei și felicitări totodată pentru discuțiile foarte oportune cu privire la acest subiect, date fiind discuțiile care vor avea loc mâine uh, cu ministrii de apărare. În ceea ce privește Somalia, desigur, există o legătură clară cu discuțiile anterioare privind operațiunea Atalanta și combaterea pirateriei și, după cum a confirmat domnul viceamiral, dacă putem face ceva util și bun în asistarea somalezilor pentru stabilirea uh, unui climat uh, de stabilitate, atunci acest lucru va avea un efect pozitiv și asupra misiunii. Însă, desigur, când vorbim despre problema cu care ne confruntăm acum și ce ar putea face Uniunea Europeană la nivel de Somalia, problema este mai largă decât combaterea pirateriei. Și ne aflăm acum într-o situație, lucru pe care cred că l-ați simțit în ultimile luni, într-o situație în care avem un guvern federal de tranziție cu care putem colabora și care are nevoie de sprijinul nostru pentru a se sprijini, pentru a rezista. Vis-a-vis de procesul și de discuțiile care au avut loc aici, în Consiliu, conferința donatorilor care a avut loc anul trecut în aprilie este probabil un punct important de pornire. În timpul acestei conferințe și discuțiilor care au avut loc după aceea, a fost evident că Uniunea Europeană simțea că e nevoie de acțiune. Și același sentiment l-au avut și alți actori internaționali. După cum știți, uh, Uniunea Europeană, prin misiunea sa și a MISOM, uh, e prezentă în teren de multă vreme, dar acest lucru s-a simțit și din partea ONU și a Statelor Unite, care și-au manifestat interesul de a face ceva și de a face ceva împreună. Acest interes uh, este în creștere. Primul pas care s-a luat după conferința donatorilor din aprilie a fost Uh, concluziile Consiliului din uh, iulie, un fel de declarație a misiunii cu privire la ceea ce dorește să uh, realizeze Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de complexa situație din Somalia. Aceste concluzii ale Consiliului care reafirmă faptul că dorim să facem ceva acolo, să lucrăm cu parteneri în acest efort și să acționăm cât de repede posibil, a stabilit foarte clar și faptul că singurul mod în care Uniunea Europeană și comunitatea internațională pot să își atingă scopurile este să aibă o abordare cuprinzătoare, adică trebuie să abordăm mai multe probleme pentru a reuși. Concluziile Consiliului din iulie au fost urmate imediat de o misiune de explorare angajată de uh, Secretariatul Consiliului prin generalul Joana și Comisie. Și cred că a fost o poveste de succes până acum, felul în care noi trei am reușit să gândim ideile și să le punem cap la cap. Și mai cred că această misiune comună de explorare, care a făcut un tur al regiunii, ca să spun așa, vorbind cu toți actorii cheie, a fost un semnal foarte bun pentru toți interlocutorii, fiindcă a fost o misiune care a avut loc înainte ca Uniunea Europeană să ia o decizie clară. Deci a fost o misiune foarte, în care am avut discuții deschise cu toți partenerii și am comparat notele cu privire la pașii ulteriori de urmat. După cum știți, Uniunea Europeană este deja un actor important în Somalia. Suntem cel mai mare donator al lor când vine vorba de asistența umanitară, luăm parte la discuțiile din grupul internațional de contact și lucrăm în strânsă legătură cu ei și pentru acordarea sprijinului financiar uh, către misiunea Amisom de acolo. și, pe măsură ce ne apropiem de pașii următori, analizând sectorul uh, de siguranță în special pentru a vedea cum putem oferi o stabilitate mai bună sectorului de securitate, facem acest lucru cu sentimentul foarte clar că e nevoie urgentă de acțiune, iar pe de altă parte că această acțiune trebuie să fie foarte prudentă, fiindcă dacă nu facem ceea ce trebuie, nu doar că riscăm să ne pierdem banii și timpul, dar și riscăm să facem lucruri contraproductive. Acum, cu o zi înainte de discuțiile dintre ministrii apărării de mâine și de deciziile care trebuie luate cu privire la continuarea procesului de planificare a unei posibile misiuni de instruire a forțelor de securitate somaleze. Ne aflăm astăzi într-o situație în care mâine se va lua această decizie pentru a putea să ne consolidăm și mai bine planificarea și posibilitățile de a acționa chiar și mai în, în legătură și mai strânsă cu partenerii pentru ca acest lucru să devină un succes. Ar trebui însă să fie clar că în acest moment decizia luată mâine nu înseamnă că am hotărât deja că va exista o acțiune PESA însă facem încă un pas înainte pentru a ne asigura că vom avea acces mai ușor la informațiile și la faptele de care avem nevoie, inclusiv uh, pentru a primi angajamentul actorilor uh, de care e nevoie pentru o reușită. Și asta se referă într-un fel la TFG, pentru că avem nevoie de un angajament foarte clar din partea lor cu privire la rolul pe care îl vor avea în acest program de formare la rolul pe care îl vor avea pe lângă acela de a primi soldați uh, somalezi instruiți și responsabilitatea de a construi o solidă mai uh, solidă în ceea ce privește securitatea. Avem nevoie de o serie de angajamente din partea lor. De asemenea, trebuie să aprofundăm discuțiile cu Uniunea Afric- Africană și, în special, cu privire la AMISOM pentru a afla ce rol și-ar putea asuma AMISOM pentru a ne ajuta cu acest uh, instructaj, fiindcă știm că ei sunt actorii care acționează acolo și nu ar avea niciun sens ca noi să instruim soldați somalezi dacă nu suntem siguri că aceștia vor fi integrați într-o structură mai mare care susține uh, guvernul federal de tranziție. Și de, uh, avem nevoie de AMISOM să ne asigure de acest lucru. Alte două probleme, când vine vorba de contextul politic mai larg și rolul Guvernului Federal de Tranziție, există un com o comisie mixtă de securitate care operează de la Nairobi, acolo unde se întâlnește astăzi comunitatea internațională, va fi un punct foarte important, o rețea foarte importantă și dorim să lucrăm în continuare aici cu Guvernul Federal de Tranziție pentru a asigura o asistență mai largă și trebuie din nou să uh, ne bazăm pe angajamentul guvernului și în acest sens. Un alt eveniment important care va urma se referă la uh, evaluarea, la primul rezultat al uh, evaluării sectorului de securitate, evaluare care sperăm să ne dea o imagine de ansamblu mai corectă cu privire la nevoile acestui sector și astfel să ne ajute să stabilim care sunt acțiunile necesare din partea comunității internaționale. Este o idee, altă idee pe care trebuie să o urmăm și în ceea ce privește posibilitatea de uh, instruire, pentru a vedea cum se încadrează în uh, tabloul mai vast. Cred că mă pot opri aici. Acestea sunt lucrurile care se pot spune din punct de vedere al președinției și a situației în care ne aflăm astăzi. Am făcut pași importanți înainte, nu s-a luat nicio decizie formală, situația este foarte complexă, trebuie să fim prudenți, însă totodată să ne mișcăm cât mai repede posibil, dată fiind urgența situației. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Harțel! Domnul general Joana dacă doriți să ne informați în ceea ce privește situația securității în zonă. Nu știu dacă o să vă lămuresc eu, pentru că situația este extrem de complicată și ar fi pretențios să vă bazați pe mine. Aș încerca să vă descriu cadrul general în care lucrăm indiferent că dorim sau nu să ne implicăm în această acțiune, pregătirea forțelor armate somaliene va fi oricum făcută de cineva. Deci trebuie să vedem în ce context general eh, ne desfășurăm activitatea. În acest caz plecăm de la ceea ce a realizat grupul de lucru care a evaluat sistemul de securitate somalez, Studiul acesta, făcut de Națiunile Unite, de American, de comunitatea internațională, cu participarea unui expert din partea Uniunii Europene, are drept scop ca împreună cu somalezii să evalueze stadiul la care a ajuns sistemul de securitate somalez, forțele armate și sistemul de vamă, sistemul polițienesc, sistemul judiciar, organizarea ministerelor, Ministerului Apărării, finanțarea tuturor acestor acțiuni de siguranță. Pe 15 august, dacă nu mă înșel, după vreo trei luni de lucru, ni s-au anunțat elaborarea unor recomandări care vor fi cunoscute prin noiembrie. Acest studiu a fost realizat pentru prima dată într-un mod inteligent pentru că s-a referit la un spectru foarte larg al sistemului de securitate, a implicat uh, colaborarea autorităților somaleze. Eu am asistat la uh, reuniuni de prezentare a lucrărilor și am constatat că la ele participă ministrul de interne, ministrul apărării, șeful poliției, șeful serviciilor secrete, șefului, șeful statului major uh, general, care au fost cu toții prezenți la aceste discuții. Studiul a presupus și consultarea largă a altor parteneri instituționali, respectiv uh, persoane din societatea civilă, ONG-uri, organizații internaționale, ONG-uri internaționale. Când se vor fi încheiat uh, lucrările, poate că vom avea la dispoziție un proiect uh, bine pus la punct și de care vor ține seama autoritățile somaleze nu sunt obligate să primească pozitiv recomandările, dar fiindcă au participat la elaborarea lor, presupunem acest lucru. Vor avea loc o serie întreagă de activități care se vor bizui pe recomandări și care în fiecare sector vor încerca să organizeze forțele de poliție, forțele militare, vama, sistemul judiciar și așa mai departe. Uniunea Europeană va participa la această punere în aplicare, desigur, și suntem interesați de acele recomandări care, după părerea mea, privesc armata somaleză, poliția somaleză, sistemul judiciar și există deja în aceste sectoare o activitate care s-a desfășurat uh, deja și Comisia Europeană uh, lucrează deja de o bună perioadă de timp uh, asupra poliției și altor sectoare din acest domeniu. Trebuie să ne gândim și la acțiunile care vor fi întreprinse pentru a combate cauzele pirateriei, pentru a putea, orga, a putea organiza un serviciu uh, de supraveghere din partea somalezilor. Deci, iată, cadrul general se a fost deja schițat. Apoi, prin uh, acțiuni bilaterale, Franța și alte state au contribuit la pregătirea ofițerilor și subofițerilor, de asemenea Uniunea Africană. Au fost formate batalioane, Un primul batalion al armatei somaleze, urmează al doilea și aș putea fi întrebat dacă există o coerență între misiunea de evaluare și pregătirea acestor forțe uh, de securitate somaleze. Noi dorim să formăm un batalion și cred că din acest punct de vedere vom putea să respectăm proiectul. Dacă mă mențin pe plan strict militar, misiunea Uniunii Africane a încercat să elaboreze un program de formare a forțelor de securitate somaleze. Acțiunile s-au desfășurat la Nairobi și prea au presupus colaborarea ofițerilor uh, britanici. Programul respectiv, sigur, poate fi discutat, pentru că părerile pot fi împărțite. Dar, din punct de vedere global, se va ține seama de recomandările episod. Și Uniunea Africană va face în, aceas, în așa fel încât toate acțiunile care au rezultat din colaborarea bilaterală să aibă întrucâtva ă, același model, aceeași schemă pentru a putea fi coerente și compatibile. Primele hotărâri vor fi luate din acest punct de vedere mâine, dacă luăm o hotărâre pozitivă, vom continua planificarea acțiunilor în acest domeniu împreună cu misiunea de evaluare am uh, vizitat toată regiunea, am discutat cu toate statele implicate uh, care sunt interesate de criza aceasta somaleză, Djibouti, Etiopia, Egipt, Eritrea, Asmara, am vizitat o săptămâna trecută, apoi Somalia, bineînțeles, unde ne-am întâlnit cu organizațiile internaționale Uniunea Africană, uh, Națiunile Unite, agențiile uh, care se ocupă de acest domeniu, Liga Arabă, Liga Statelor Arabe. Și am încercat să le cunoaștem părerea. Am vrut să vedem dacă toată lumea consideră că guvernul de tranziție nu este cel mai bun, dar deocamdată acesta Uh, există acolo și, în consecință, trebuie să uh, ținem seama de această realitate. În al doilea rând, toată lumea a recunoscut că AMISOM, uh, misiunea Uniunii Africane în Somalia, desfășoară o acțiune satisfăcătoare. Sigur că ar putea face mai mult, dar ținând seama de mijloacele de care uh, dispune, uh, și de persoanele care sunt dispuse să meargă în Somalia, cred că nu le-am fi putut cere mai mult. În sfârșit, toată lumea este de acord pentru a sprijini formarea forțelor de securitate somaleze, nu pentru a recuceri teritoriile pe care nu le controlează, ci pentru a da guvernului posibilitatea să se ocupe de reconstrucția țării, eliminând uh, marea lor îngrijorare dacă vor supraviețui de la o zi la alta. Guvernul trebuie să aibă posibilitatea, deci, de a-și desfășura activitatea fără a se mai preocupa de aceste elemente. Există o țară care are o poziție extrem de dură în ceea ce privește Somalia. Am fost primiți de președintele acestei țări, care nici măcar n-a vrut să primească ambasadorul Statelor Unite. Președintele Eritrei ne-a făcut o prezentare din punctul lui de vedere a situației din Somalia. A recunoscut că guvernul de tranziție este poate cel mai rău posibil și uh, președinte și-a schimbat părerea de la o săptămână la alta, n-a mai vorbit de alungarea acestui uh, guvern. În schimb, a criticat uh, puternic atitudinea amisom și a cerut ca aceasta să părăsească Somalia și să fie mai puțin parțială. Poate că amenințările fiind atât de numeroase, îi e greu să ă, aibă o poziție foarte tranșantă. Spuneam mai devreme că oricum am acționat noi, lucrurile vor evolua, vom rămâne în Somalia atât cât va fi nevoie și vom sprijini forțele de securitate somaleze în ceea ce privește formarea lor. Ele urmăresc programul sugerat de Amisom, țin seama de o selecție riguroasă a persoanelor uh, care își vor uh, face instrucția nu neapărat la Mogadiscio, ci în afara uh, teritoriului respectiv, vor fi sprijiniți, deci și se va veghea la comportamentul corect al acestor forțe. Avem două opțiuni. Fie îi lăsăm de capul lor pe somalezi și vor proceda cum vor crede de cuvință, fie ne implicăm într-o colaborare cu ei în afara Somaliei, insistând pe subiectele ă, cele mai acute. Vom avea nișe de formare care să țină seama de principiile eh, respectării drepturilor omului și așa mai departe. Nu știu dacă vom reuși. Nu știm dacă guvernul de tranziție va putea răspunde solicitărilor și pretențiilor noastre. Succesul acestei operații este foarte incert. Oricum, închei subliniind faptul că securitatea guvernului de tranziție este asigurată la Mogadishu de unități care reprezintă fostele miliții cu responsabili foarte dubioși, ca să spun așa, ei asigură supraviețuirea guvernului și noi va trebui să vedem în ce măsură putem să uh, asigurăm prezența unor unități mai bine formate, formate uh, conform noilor uh, principii care să nu creeze frustrări și mai mari foștilor șefi războinici, foștilor milițieni deci trebuie reglate toate aceste elemente. Vă mulțumesc. Monsieur Moore pour la, pour la Mulțumesc. Domnul Moore din partea comisiei, iar apoi vom deschide dezbaterea. Mulțumesc. Aș dori să explic felul în care comisia contribuie la aceste operațiuni, dar în primul rând aș dori să spun că în contextul uh, discuțiilor zilnice cu uh, țările din uh, Africa, din Oceanul Indian, pirateria este o problemă serioasă cu un impact grav asupra economiei, un impact pact care vine într-un moment uh, deja vulnerabil pentru țara respectivă, care trece printr-un moment de criză. Pirateria este mm, o problemă nu numai pentru uh, comerțul, din punct, pentru comerț din punctul nostru de vedere, ci și pentru țările respective. Abordarea noastră este dublă, pe de-o parte de a opri și pe de altă parte a elimina. Oprire operațiunile de oprire, de limitare, ați văzut că uh, își au efectul. Sprijinul operațiunii Atlanta uh, vine prin uh, acorduri, acorduri pe care uh, le avem acum cu Seychelles și cu Kenya, pentru a aduce în fața justiției pe cei care sunt suspectați de piraterie. În ceea ce privește eliminarea acestor fenomene, așa cum a, exp- a explicat uh, domnul viceamiral, e vorba de o operațiune uh, terestră, o operațiune la nivelul Somaliei pentru a crea un stat stabil în care să funcționeze statul de drept, unde să se uh, respecte democrația și drepturile omului. Uh, situația în Somalia acum este foarte gravă. Lucrările comisiei în Somalia sunt acelea legate de uh, construirea, reconstruirea statului. Statul există în mintea somalezilor. Ei nu ei nu uh, văd acum totuși decât haos în țara lor. Formăm o axă de uh, lucru, pe de o parte elemente politice, pe de alta cele de dezvoltare. Somalezii trebuie să vadă că statul oferă uh, serviciile obligatorii, pe care le așteaptă orice ființă umană de la statul în care locuiește, pe de altă parte chestiune de securitate, iar apoi dimensiunea regională, pentru că Somalia se află într-o zonă foarte deschisă către conflict. Uh, sunt foarte multe legături uh, care trebuie luate în considerare. Există Um, misiuni, am trimis acolo o misiune de verificare. În Eritrea am încercat să găsim modalități de a face ca această țară să fie o parte a soluției și nu o parte a problemei. În acea zonă, Comisia se implică în ceea ce privește dezvoltarea, care este și zona noastră tradițională de activitate avem circa 300 de milioane de euro uh, în uh, operații care sunt în desfășurare acum în Somalia, din care circa jumătate, 150 de milioane, sunt operațiuni de dezvoltare din Fondul European de Dezvoltare, o 11 milioane uh, prin instrumentul, instrumentul de stabilitate. Sprijinim de asemenea AMISOM, care oferă protecție guvernului, iar acum avem 95 de milioane de euro pentru AMISAM, iar în ceea ce privește ajutorul am, uh, umanitar, 44 de milioane angajate. Iar aici întârzierile pentru execuție sunt uh, mult mai scurte uh, decât cele pentru dezvoltare, deci fondurile acestea vor intra foarte repede. În ceea ce privește dezvoltarea, lucrăm în ceea ce privește guvernanța, educația, uh, creșterea economică, inclusiv dezvoltarea rurală. În ceea ce privește guvernanța, există programul uh, Statul de Drept, menționat deja de general Joana. Uh, pentru forțele de poliție și forțele judiciare, crearea de <clears throat> capacități și în cazul poliției încercăm să plătim salarii, aici avem doar în mod parțial succes. 29 de proiecte cu un total de 68 de milioane în sectorul privat. Acestea sunt Uh, pentru cele trei zone, uh, Somaliland, uh, Puntland și zona de sud, cea mai problematică. În educație 15 proiecte, 46 de milioane de euro, iar acestea din păcate, le-am retras aproape în totalitate din sudul Somaliei din cauza unor incidente și ne-am dat seama că uh, nu este sigur pentru noi să mergem acolo cu proiecte, proiecte de educație. Avem de asemenea o 19 proiecte în această uh, zonă cu 42 de milioane de euro. Poate vă întrebați cum e posibil să desfășurăm acolo uh, proiecte într-o zonă în care guvernul nu poate să acționeze. Ceea e foarte dificil, pentru că, până la urmă, noi dorim ca guvernul să fie văzut ca cel care oferă aceste uh, soluții, aceste servicii. Uh, servicii. <clears throat> guvernul nu este prezent în um, largi zone din sud, pentru că uh, și um, scuza este că, de fapt, alții funcționează acolo, acționează acolo pentru că au găsit un, un gol. Iar guvernul încearcă să uh, își extindă influența în această zonă. Până când acest lucru nu se întâmplă, va fi foarte dificil și pentru noi să acționăm acolo. <clears throat> în ceea ce privește statele membre, Um, comisia, în cadrul programării pentru Somalia, a fost uh, sprijinită de șase state membre, plus Norvegia, în proiecte comune. Plățile se ridică la circa 300 de milioane de euro pentru uh, Somalia, 150 de milioane de la Uniunea Europeană, uh, 85 de la Comisia Europeană și cred că mă voi opri aici pentru a vă da posibilitatea să puneți întrebări. Vă mulțumesc. Merci. Uh, mulțumesc. Înainte de a da cuvântul colegilor care s-au înscris la cuvânt, am și eu o chestiune regate de Curtland și Somaliland, pentru că în haosul care există acolo, știm că există entități regionale, unele sunt mai funcționale sau mai stabile decât altele și aș vrea să știu dacă în cadrul Guvernului Federal de Tranziție și se respectă statutul acestor regiuni, deci dacă am putea să ne sprijinim pe aceste entități pentru a desfășura programe de formare pe teritoriul somalez, dar cu ajutorul acestor entități. În sfârșit, a doua întrebare se referă la Eritrea și la întâlnirea interesantă pe care ați avut-o multe privințe Eritrea este văzută de celelalte țări din regiune ca ă, fiind la originea unor tulburări ce se petrec în Somalia. Ă, președintele ă, Danjean a vorbit cu prudență de aceste elemente, fiindcă ne întrebăm dacă sunt schimbări de circumstanță și de aceea aș vrea să știu care sunt programele prevăzute de comisie împreună cu Eritrea. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum doamne Grautner. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Prezentările, ca să fiu cinstită, nu m-au convins că e o idee bună să avem o nouă misiune în regiunea respectivă. Nu sunt convins uh, nici de ceea ce ar putea aduce în plus misiunea europeană, ci mă întreb dacă este cazul să avem o asemenea misiune. Iar argumentul oricum vor fi unii care vor face acest lucru, nu mă convinge nici el. pun această întrebare pentru că am înțeles că Comisia a acționat deja în ceea ce privește formarea poliției. Mă întreb dacă vorbim aici de militar sau nu. Deci dacă este o formare pentru personalul militar, fiindcă forțe de securitate e un termen foarte larg. Cred că mm, mai degrabă trebuie antrenați, formați militarii sau uh, o să-mi răspundeți dumneavoastră dacă e vorba și de poliție și de alte forțe. Cum puteți garanta faptul că aceste persoane pregătite vor fi uh, plătite, vor continua să rămână în sistem? Nu prea văd ce ați gândit din acest punct de vedere și aș dori niște detalii. În sfârșit, Nu avem încă patru, cele 400 de persoane necesare pentru misiunea în uh, Afganistan și de aceea mi se pare oarecum riscant ca Uniunea Europeană să lanseze o altă misiune într-o altă regiune. Nu știu dacă aceasta este strategia corectă, nu știu dacă este o prioritate a noastră. pentru că justificarea acestei misiuni nu mi se pare satisfăcătoare pentru moment. Mulțumesc! Galtieri. Mulțumesc. Altă întrebare, domnul Galtieri? Mulțumesc. Și eu trebuie să spun că expunerea prezentată pune unele întrebări. și eu aș dori să fie aprofundate anumite aspecte ale acestei expuneri. Am constatat și la precedenta întâlnire pe care am avut-o, întâlnirea cu viceamiralul, că nu trebuie să ne limităm la combaterea pirateriei, ci să combatem în primul rând cauzele ei și să întărim acțiunea Uni Uniunii Europene în Somalia. În același timp, sigur că situația de acolo ridică probleme de securitate care ar fi niște premize în uh, așteptarea creării unui stat consolidat și a unui guvern serios eu consider că posibila misiune pe care eh, ar putea o avea Uniunea Europeană, pentru că mi se pare că suntem în faza aceasta de a discuta despre o eventuală misiune, eh, misiune trebuie să vedem în ce măsură această comisiune ar putea să condiționeze efectiv proiectul și procesul care eh, ar justifica intervenția Uniunii Europene. Aș dori să înțeleg mai bine raportul între această misiune și programele bilaterale desfășurate de state membre ale Uniunii Europene. Deci aș vrea să știu dacă sunt respectate cerințele uh, pregătirii forțelor de securitate din partea guvernului somalez și aș vrea să știu în ce măsură această uh, misiune ar putea să asigure calitatea și eficiența pregătirii forțelor de securitate somaleze. În ce măsură acest lucru se ă, bizuie pe o evaluare politică a perspectivelor statului somalez, a echilibrului său, a dimensiunii sale statale și regionale în contextul regional mai larg. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun câteva întrebări de sceptic. În primul rând, nu am înțeles foarte bine ce vor decide ministrii pentru afaceri externe mâine. Se pregătesc pentru o decizie sau doar discută pregătirea unei decizii? Care va fi natura întrunire de mâine? În al doilea rând, am înțeles când ați spus că nivelul operațional și um, că este nevoie uh, să fie pregătiți cei din domeniul uh, securității, dar întrebarea este care este cadrul politic uh, și cum va fi finalizat acest proces odată început. Nu înțeleg de ce decizia uh, părții franceze uh, deci există o decizie a părții franceze și apoi o decizie a Uniunii Europene. De ce această dublare? Aș sugera ca întâi să lăsăm guvernul francez să facă ceea ce are de făcut sau poate Uniunea Europeană are un calendar diferit. De asemenea, nu am înțeles uh, care sunt așteptările în privința stabilizării. atunci când vine vorba de sprijinul pentru uh, personal din domeniul securității. Ați spus că uh, putem să-i uh, întrebăm pe cei vizați, dar probabil răspunsul lor va fi, ei bine, nu avem nevoie de dumneavoastră. Este aceasta oare o modalitate uh, inteligentă de a găsi o justificare pentru formarea acestui personal militar? Mulțumesc. Am să încerc să răspund întrebărilor care au fost puse în măsura celor pe care le cunosc. Uh, iar ceilalți invitați vor răspunde la alte întrebări. În ceea ce privește Somaliland și Puntland, este foarte clar că e vorba de întrebarea generală, ce trebuie făcut în Somalia în general pentru ca aceste eforturi să fie încununate de succes. De fapt, trebuie să ne asigurăm că forma, că ceea ce putem face noi în termen de formare trebuie inclus într-un context mai larg. Atunci când vedem angajamente din partea Guvernului Federal de Tranziție în ceea ce privește rolul lor uh, de formare sau rolul lor vis-a-vis -vis de sectorul de securitate și noi va trebui să colaborăm cu ei pentru a ne asigura că ei continuă pe drumul procesului de reconciliere politică. Aici există diverse dimensiuni, există o situație în zona de sud, dar de asemenea situația uh, politică a guvernului federal vis-a-vis -vis de, uh, de uh, Somaliland și Puntland. Ceea ce putem face acum în ceea ce privește formarea și dacă această formare trebuie realizată, nu uh, ne gândim să facem acest lucru în Puntland sau Somaliland în acest moment dacă uh, trebuie să luăm în considerare diverse uh, motive, inclusiv cele de securitate, formala trebuie făcută în altă parte. Dar asta nu exclude faptul că ceea ce facem noi acum pentru a stabili și pentru a reconstrui sistemul de securitate în Somalia trebuie făcut într-un context mai larg atunci când vine momentul potrivit. În ceea ce privește valoarea adăugată a acțiunii uh, Uniunii Europene, în ceea ce privește instruirea forțelor de securitate, și dacă vom lua în considerare aspecte legate de drepturile omului, uh, acestea nu trebuie subestimate. Noi considerăm că aceste aspecte trebuie să facă parte din uh, orice program de instruire și să ne asigurăm că tinerii somalezi sunt instruiți în așa fel încât ei învață nu numai să mânuiască o armă, ci și să înțeleagă responsabilitățile lor mai ample, uh, inclusiv cele privitoare la drepturile omului. Pe de altă parte, ceea ce putem noi face ca uniune Europeană este să plasăm această, uh, acest exercițiu de instruire într-un context mai amplu. Și odată procesul de instruire început va trebui să creăm un parteneriat cu diversi actori, inclusiv cu Uniunea Africană. Cred că avem multe posibilități să facem acest lucru, dat fiind că, pe de o parte, avem un parteneriat foarte solid cu Uniunea Africană, în al doilea rând suntem uh, foarte implicați în uh, sprijinirea AMISOM și pornind de la aceste elemente avem potențialul de a crea un lanț întreg de la un uh, exercițiu uh, de uh, selectare, iar apoi de instruire și de follow-up al instruirii. În plus, instruirea trebuie uh, văzută în uh, contextul mai larg al uh, sectorului securității în Somalia. Pentru că, așa cum uh, s-a spus, e nevoie și de reconstrucția statului. Pentru guvernul federal va fi foarte important, iar crearea unor uh, structuri de securitate este importantă pentru sectorul respectiv. Este un element pe care, cu care îl putem sprijini guvernul pentru a ne asigura că, pe cât posibil, instruirea pe care noi o realizăm va ajuta la uh, crearea stabilității de partea cea bună. Trebuie făcute foarte multe eforturi și sunt multe lucruri ce trebuie luate în considerare, chiar și plățile. Aceste lucruri sunt discutate în acest moment, sunt mai multe opțiuni care sunt uh, încercate sau în desfășurare. Statele Unite în acest moment uh, fac eforturi mari pentru a asigura că mecanismul uh, de plăți este foarte corect pentru a ne asigura că există responsabilitate pentru banii pe care îi trimitem acolo, dar de asemenea trebuie să ne asigurăm că orice plăți se fac prin acest mecanism ajung la uh, recipienții finali. De asemenea, trebuie să uh, luăm în considerare și un alt aspect, în cea, luând în considerare rolul pe care Uniunea Europeană îl joacă în regiune și în Somalia, putem să ne asigurăm că uh, lucrăm îndeaproape cu Guvernul Federal de Tranziție pentru a folosi acest mecanism în mod eficient. În ceea ce privește decizia pe care s-ar putea să ia miniștrii mâine, este vorba de un concept de management al crizei, este uh, forma pe care ar putea o lua decizia de mâine, un posibil prim pas pentru uh, a uh, declanșa un proiect mai amplu de planificare. Dar acest lucru nu înseamnă că o decizie a fost deja luată pentru lansarea acestor, uh, acestei misiuni și dorim să ne asigurăm, în primul rând, că planificarea poate fi făcută în modul cel mai eficient posibil. În ceea ce privește uh, resursele și problemele pe care le um, avem când trimitem personalul nostru în Afganistan, uh, aceste elemente sunt luate în considerare de uh, miniștri, ei discută cu Javier Solana, au avut discuții chiar acum uh, două săptămâni și dorim să ne asigurăm că uh, Uh, ne respectăm angajamentele. Ca în cazul oricăror misiuni, există o problemă atunci când vine vorba de personal. Dar atunci se pune problema, în primul rând, a dacă punem Uh, aceste resurse în balanță cu aspirațiile noastre politice. Pe de altă parte, în acest caz, atunci când vine vorba cu personalul uh, pentru EUPOL Afganistan, uh, acolo marea majoritate sunt uh, forțe de poliție, iar aici, pentru Somalia, vom căuta alte categorii de personal. Uh, prin urmare, nu înseamnă că uh, resursele pot fi schimbate între ele și trimise de colo-colo. Cu aceasta voi încheia și voi da cuvântul domnului uh, Joana. General. Ce voudrais dire, c'est que Nu facem această misiune pentru simplu, simpla plăcere de a o face. E vorba de niște hotărâri care au fost luate în scopul sprijinirii guvernului. Acest demers se înscrie cât se poate de strict în contextul internațional. În primul rând se află sub egida uh, Organizației Națiunilor Unite și, în al doilea rând, propunerile se înscriu pe linia Uniunii Africane în cadrul parteneriatului pe care îl avem cu aceasta în domeniul securității. Din acest motiv a fost gândită misiunea europeană în strânsă cooperare cu misiunea AMISOM, deci cu colegii africani care se află la fața locului, în așa fel încât să nu există divergențe de opinii în privința intențiilor și formării. Apoi este vorba de optimizarea resurselor financiare care se află la dispoziția Uniunii Africane, în așa fel încât ele să fie orientate în direcția sprijinirii, restabilirii unei situații normale în Somalia. De aceea lucrăm în strânsă legătură cu Uniunea Africană. Acest fel de misiune nu contrazice e, eh, inițiativele bilaterale ci din potrivă încearcă să ralieze toate inițiativele bilaterale sau multilaterale pe aceeași linie de acțiune, având același obiectiv, respectiv respectarea recomandărilor misiunii de evaluare aprobată de autoritățile somaleze, în așa fel încât fiecare element să contribuie la edificiul comun a existat într-adevăr o inițiativă franceză la Djibouti, o inițiativă experimentală în materie de uh, pregătire. Au fost uh, trase învățămintele necesare din această experiență și s-a uh, modificat întrucâtva programul de pregătire s-a insistat pe cooperarea strânsă cu somalezii și s-a reflectat și la follow-up-ul acestei pregătiri, în așa fel încât soldații respectivi să poată fi uh, încadrați într-un dispozitiv uh, corect Noi nu putem să facem acest lucru în Somalia, fiindcă acolo nu există niciun european, ci trebuie să ne bizuim pe cei care se află la fața locului, se află pe teren și aceștia sunt partenerii noștri din Uniunea Africană care se vor ocupa la început de punerea în aplicare a programului, ocupându-se de selecționarea și controlul medical al recruților și de încadrarea într-un dispozitiv somalez, bineînțeles cu colaborarea autorităților somaleze, cărora nu dorim să le impunem o soluție. Ne-am consultat cu ministrul somalez și este legitim ca ei înșiși să facă acest lucru ținând seama de condițiile care există acolo, dar am căzut de acord asupra unei pregătiri în afara Somaliei. Președintele Republicii ne-a propus să ne ocupăm noi înșine de această pregătire. Deci nu am acționat împotriva guvernului somalez, ci împreună cu acesta. Trebuie să facem în așa fel încât amestecul între elementele vechi și cele noi să fie uh, făcut în mod uh, suplu și corect se studiază în momentul de față mai multe mecanisme financiare cu titlu experimental, ele sunt experimentate și de chinezi și de americani. Sigur, putem alege și alte soluții, dar două probleme trebuie rezolvate. Să găsim fondurile, în primul rând, putem face apel la contribuții bilaterale, dar Apoi există parteneri finanțatori, cum ar fi americanii. Ar fi nevoie de vreun milion de dolari pe lună pentru plata forțelor uh, somaleze. Trebuie însă să fim siguri că cel care a uh, furnizat banii nu a făcut-o degeaba, că aceștia au fost bine cheltuiți și apoi trebuie să fim siguri că și soldații își primesc soldele. Ori nu putem să ne substituim aici guvernului somalez. În sfârșit, trebuie ca mecanismul acesta să fie cât se poate de transparent, ceea ce nu este ușor de realizat. iar verificarea e foarte dificil de realizat. M-ați întrebat de ce se angajează Uniunea Europeană la o astfel de misiune din moment ce uh, au făcut-o francezii înainte. Cred că dacă Uniunea uh, Uh, europeană nu se implică, nici francezii nu își vor continua uh, acțiunea. Iar faptul că Uniunea Europeană se angajează este că ea susține Uniunea Africană, sprijină Uniunea Africană în cadrul unui parteneriat care să lucreze în acest domeniu. În ceea ce privește Ceea ce spuneați dumneavoastră despre Afganistan și despre resursele necesare, sigur că acestea sunt uh, probleme la care nu pot eu să răspund. Eu cred că aici este vorba de voința statelor membre, în primul rând, care ar trebui să fie dispuse să consacre o parte din resursele lor unei astfel de uh, misiuni. Dar nu e vorba de un cec în alb. Eu am petrecut trei ani în Congo, m-am ocupat de asemenea probleme, știu ce pot face, dar trebuie să am condițiile necesare. Mulțumesc, domnule general. Mulțumesc, sunt doar două lucruri pe care vreau să le uh, adaug referitor la Eritrea, în primul rând. Acesta este un cu totul alt subiect, dar, desigur, cum am spus mai devreme, este foarte importantă în cadrul legăturilor regionale. Politica vis-a-vis -vis de Eritrea este una care nu va da rezultate pe termen scurt, ci doar pe termen lung, însă, cu toate acestea, politica de angajament ridică posibilități interesante. Eritrea a arătat în timpul vizitei Comisiei că este interesantă să colaboreze cu Uniunea Europeană pentru o politică pentru Somalia și dacă există dorință, atunci este mai bine pentru noi să investim în dezvoltarea acestei dorințe decât să lucrăm împotriva ei, înrăutățind lucrurile, desigur. Vis-a-vis de cooperarea dezvoltării, avem uh, o sumă foarte mare rezervată pentru un program de șase ani cu Eritrea, 2 miliarde de euro pentru cornul Africii și Eritrea este în partea de, la limita de jos a locărilor. Și asta pentru că este foarte dificil ca ajutorul să fie oferit într-un mod eficient în uh, Eritrea și atunci am zis să ne limităm ambițiile. Rezultatul cooperării cu Eritrea este că uh, cheltuim între 10 și 20 de milioane de euro anual pentru asigurarea alimentelor, care este principala preocupare a guvernului. Avem acolo și un proiect de educație Uh, și când vorbesc de siguranța alimentelor, mă refer atât la producția cât și la transportul alimentelor. Voi spune acum ceva vis-a-vis -vis de ceea ce, de întrebarea uh, referitoare la obiectivul politic al instruirii forțelor de securitate. Cred că am stabilit că dacă dorim să abordăm problema pirateriei, trebuie să lucrăm la construirea statului, iar acest lucru se poate face doar într-un mediu sigur. Deci forțele de securitate reprezintă o parte esențială a serviciilor pe care trebuie să le asigure orice stat. Iar Uniunea Africană dați-mi voie să vă reamintesc că este doar o soluție pe termen scurt. Când Uniunea Africană a hotărât să intervină, acum câțiva ani, principiul uh, a fost acela al unei intervenții pe termen scurt. General vorbind, e la fel ca în cazul Sudanului. La un moment dat, ele vor fi înlocuite de uh, uh, Organizația Națiunilor Unite. Însă nu cred că ele vor face prea multe acolo după ultima încercare, deci este foarte important să începem să uh, construim o securitate somaleză. Mulțumesc. Doamna Bratner. Am două întrebări ulterioare foarte importante, foarte clare în ceea ce privește formarea a 3.000 de persoane. Dumneavoastră tocmai a spus 800 de soldați. Deci care este, de fapt, distribuirea numărului? Câți polițai, câți uh, ofițeri vamali, care este distribuția acestor uh, persoane? Cine va fi uh, format și ce categorii? Al doua întrebare, de ce nu sunt francezi interesați să continue? În ceea ce privește pe francez, nu știu dacă e un francez în sală care să răspundă, dar în ceea ce privește numărul de soldați, poate o să las francezii să răspundă mai întâi. Nu e niciun francez în sală? Atunci o să, transmit, o să le transmit întrebarea noastră. În ceea ce privește numărul țintă, acum câteva luni, autoritățile somaleze întrebau S-a prevăzut de fapt că e vorba de o forță de securitate de 5.000 de persoane și una de poliție de 10.000. În prezent, activitatea desfășurată în cadrul atelierului pentru evaluarea securității nu, ne-a prezentat concluziile. Credem că, într-o primă instanță, va fi nevoie de o cifră globală de 6 7000 de militari, uh, și probabil 10.000 uh, de polițai necesari pentru siguranța guvernului de tranziție. În prezent, Mogadishu, sunt în prezent 2700 de soldați formați de autoritățile somaleze. Este vorba acum să recrutăm tineri pentru a uh, readuce forțele de acolo la nivelul corect. E un pic un calcul dureros. Francezii au format, cred, 600 de soldați sau 500. Li s-a cerut să formeze 842 într-o primă instanță și înseamnă că mai sunt de formați vreo 2000-2500 de soldați. Întrebarea este dacă acest lucru se poate face și de alți parteneri și în cele din urmă de Uniunea Europeană. Deci este o misiune care reprezintă în final nu foarte mult, fiindcă mai sunt încă două trei, sau trei batalioane de 800 de oameni de antrenat într-un ciclu global care va dura în jur de șase luni și în mod normal ar trebui să formăm, să terminăm formarea acestor persoane pentru că e vorba și de salarii, de alimentare, dar cifra în jurul căreia ne învârtim este de vreo 2000 de persoane. E un lucru care poate e demn să, să fie precizat. Am uitat să răspund la întrebarea legată de Eritrea. Nu sunt specialist în Eritrea, și cred că nimeni nu poate să spună cum, cum stau lucrurile neapărat acolo, dar pot să spun că durata între, întrevederii cu autoritățile de acolo arată mai, în primul rând că ele aveau nevoie să vorbească cu cineva, în al doilea rând o interpretare personală, poate, este că ei se simt sub amenințarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și încercau să-și pledeze puțin cauza, un lucru absolut legitim. În al treilea rând, ei au părut uh, preocupați de viitorul Sudanului, mai degrabă decât de cel al Somaliei, pentru că e o zonă foarte instabilă și cred că e o țară care seamănă cu Corea de Nord sau cu Albania, puțin obosită de 10 ani de, de lupte și care încearcă o altă ieșire. Din nefericire și-au închis toate ușile, fiindcă sunt puțin uh, marginalizați de comunitatea internațională și atunci încercau să reia dialogurile. Dacă e vorba de manipulare sau dacă e ceva care nu va dura, nu știu nimic despre toate acestea, trebuie să vedem în viitor. Însă e mai bine decât să ni se închide ușa și să, să ni se fi întâmplat ceea ce să ni se spune ceea ce a spus ambasadorul Eritrei, că guvernul de acolo e o creație pură a comunității internaționale, susținut de o forță militară africană, cu schimbul, uh, singurul um, obiectiv de a se lupta împotriva poporului somalian, de da, somalez. De data aceasta nu ni s-a spus acest lucru. Nous en, nous en Mulțumesc, rămânem aici. Uh, în ceea ce privește dorința francezilor, o să putem pune întrebarea ministrului suedez al apărării mâine seară, fiindcă el va prezida reuniunea Consiliului, poate vă va putea explica acest lucru. Nu știu exact care este dorința uh, din punct de vedere al angajamentelor franceze, însă ceea ce știu și simt este că există dorința de a uh, găsi o combinare a eforturilor făcute, având în vedere că obiectivul politic este să se sprijine Uniunea Africană există acolo un guvern provizoriu de tranziție care nu e perfect, dar care pare să aibă o, o poziție mult mai bună. Iar în ceea ce privește prioritățile politice, putem să ne întrebăm care e ordinea acestor priorități, geografic și geopolitic vorbind, uh, iar obiectivul în domeniul securității este să evităm ca Somalia să nu devină un viitor Afganistan, iar stabilitatea internă care continuă în anumite zone să nu se extindă prin fenomenul refugiaților, pe care nu l-am menționat, fiindcă sunt o mulțime de refugiați către Kenya sau către Djibouti. Deci, pentru, de, chiar și pentru stabilizarea acestei probleme trebuie să ne punem întrebări cu privire la nevoia de a duce la capăt o reformă a structurilor de securitate și o instruire a polițiștilor și a militarilor în cadrul Somaliei. Iată cadrul în care trebuie să reflectăm, domnul Witticoper, și apoi vă dau cuvântul. Mulțumesc. Sehr gut, Herr Vorsitzender, dass Sie diesen Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați făcut această comparație între mm, cele două țări, Somalia și Afganistan. Totuși, mă întreb dacă nu cumva, pentru acest tip de angajament, pe a sprijini guvernul de tranziție, pentru că, de fapt, despre asta vorbim, prin adoptarea acestei abordări, nu uh, sprijinim o autoritate care este chiar mai puțin în poziția de a oferi perspective de viitor acestei uh, țări decât guvernul uh, de acum din Afganistan. Și dacă tot vorbim de Afganistan, este extrem de dificil uh, ce facem noi acolo și totuși o treime din uh, populația Afganistanului a participat la ultimile alegeri, știu că au fost multe fraude, uh, și cred că nici n-ar putea totuși să a, organizăm alegeri în Somalia. Oamenii nici n-ar putea să vină să voteze. Prin urmare, cât de legitimă, legitim este acest ă, exercițiu de instruire a unei forțe care să sprijine Guvernul Federal de Tranziție. Este vorba aici de ă, construirea statului uh, Ă, nu e vorba de concepte, ci de practică. Sprijinim un guvern care nu Uh, nici măcar nu funcționează Mogadishu în capitală. No, no había querido. Domnule președinte, nu doream să intervin. A făcut-o Roberto în locul meu. dar vreau să vă spun că împărtășesc atât întrebările care au fost puse, cât și criticile formulate. Cred că e foarte dificil să uh, optăm pentru o alternativă. Nu văd altă alternativă. Nu e prima dată când Uniunea Europeană este confruntată pe planul securității și apărării cu enorme dificultăți. Totuși, eu cred că uh, lupta pentru securitate și stabilitate în Somalia și lupta împotriva pirateriei uh, merită eforturile uh, făcute și vom vedea cum evoluează situația. Mulțumesc! Merci. Dernier mot de la, de la Comisie, peut-être, vous souhaitez intervenir Mulțumesc. Comisia dorește să intervină? is... Doar câteva cuvinte. Este o întrebare legitimă, care este legitimitatea guvernului de tranziție. Este un element foarte important. În primul rând, apreciem faptul că uh, e vorba de patru clanuri implicate într-un conflict. De aici pornește conflictul din ultimii 17-18 ani. Comisia și alți parteneri au încercat să găsească modalități de a opri conflictul și de a crea o oarește ordine în această țară. Prin urmare, e nevoie de un guvern. Spuneți că nu putem organiza uh, alegeri, dar acest guvern a fost creat în urma unei conferințe. Conferință susținută de uh, comisie. Conferința a durat circa un an, poate chiar mai mult și conferința a adus uh, reprezentanți ai tuturor clanurilor și subclanurilor la masa negocierilor. Astfel s-a uh, decis să existe un fel de reprezentare într-un guvern temporar de tranziție care să stabilească un nivel minim de uh, ordine pentru a putea organiza alegeri. Prin urmare, există un anumit uh, nivel de legitimitate al acestui guvern, pentru că a fost creat uh, prin decizia reprezentanților clanurilor și subclanurilor. Iar noi uh, am dorit ca în rândul acestui guvern să vină și așa numiți dizidenți. Prin urmare, legitimitatea se uh, extinde. Întrebarea noastră este foarte bună și vă pot spune că există un anumit nivel de le, uh, legitimitate cu condiția ca acest guvern să fie într-adevăr unul de tranziție. Mulțumesc. Presupun că vom putea continua dezbaterea într-o altă formație. Mâine vă invit să asistați la întâlnirea noastră cu ministrul apărării din Suedia, începe la 18.30 în ceea ce privește viitoarea